Der Präsident. Domnul președinte. Vielen Dank. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Vă mulțumesc foarte mult. Începem sesiunea. Vă rog să luați loc. Procesul verbal din sesiunea de ieri și textul este disponibil. Aveți obiecții? Nu. Prin urmare, uh, aprobăm procesul verbal. Domnilor și domnilor, Următorul punct de pe ordinea de zi este declarația domnului profesor Mario Monti, președintele Consiliului de Ministri al Republicii Italiene. O declarație privind criza economică, creșterea și ocuparea forței de muncă. Bun venit, domnule Monti, e o adevărată onoare <clears throat> faptul că vă aflați astăzi aici cu noi. Vă urăm bun venit în numele tuturor deputaților. Meine Damen und Herren, ein kurzes äh, Wort zum Prozess. Doamnelor și domnilor, în ceea ce privește procedura, vreau să vă spun că la această dezbatere nu vom avea procedura cash DI la sfârșit, deci nu are rost să îmi arătați cartonașe albe, deoarece nu vom avea intervenții spontane. Țin să vă spun asta acum, la începutul discuțiilor, deoarece foarte multe persoane au uh, dorit să intervină, mi-au sugerat asta înainte de această uh, sesiune, însă nu e posibil. Îi dau cuvântul acum domnului Mario Monti. Grazie, signor Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Este o mare onoare pentru mine și pentru guvernul italian să primesc invitația de a mă adresa Parlamentului European, de a mă adresa uh, sesiunii plenare a Parlamentului European. Aș dori uh, să, uh, în primul rând, să încep prin a face un omagiu Parlamentului European. Sunt emoționat că mă aflu astăzi aici. Îmi amintesc prima oară când am avut o întâlnire cu Parlamentul European. Se întâmpla în ianuarie 1995 cu ocazia unei audieri pentru a fi confirmat ca membru al Comisiei. Apoi, următorii 10 ani, Parlamentul a fost un interlocutor cheie pentru mine și viața democratică a Europei s-a îmbocățit și a fost influențată de activitatea acestui Parlament. Au fost influențe și la nivelul Comisiei și întotdeauna, în calitate de membru al Comisiei, am dorit uh, și doresc să-i salut pe membrii de astăzi. Parlamentul a fost un aliat cheie în promovarea proiectelor europene. Astăzi mă aflu pe un loc diferit în Parlament, prima oară când mă aflu aici, în segmentul uh, Consiliului din Cameră. Răspund de politica unui stat membru. Vreau să vă spun că mi se pare că responsabilitatea mea față de Italia, răspunderea pe care o am în calitate de italian față de Uniunea Europeană sunt unul și același lucru. Deseori, în uh, Bruxelles, în calitate de comisar, guvernanța națională a arătat cu degetul instituțiile europene pentru că ca și cum ar fi fost parte a procesului decizional de la Bruxelles. Și atunci mi-am luat un angajament și anume că niciodată nu uh, o să fac uh, la fel. și uh, explic întotdeauna compatrioților mei uh, în Parlament și în alte structuri că reformele dificile, hotărârile dificile pe care cetățenii italiani, italieni trebuie să le facă acum nu sunt impuse de Europa. Ele sunt necesare pentru a îmbunătăți viața civică, economică și socială a Italiei și, în esență, sunt în interesul fi, fie, fiicelor și fiilor noștri. Da, sunt recomandări care vin din Italia, dar uh, ele nu trebuie, nu, nu trebuie să acuzăm Uniunea Europeană pentru asta. Simt responsabilitatea de a mă afla la cârma unei țări care are tot mai puțin resurse materiale și anume o uh, opinie publică care este în favoarea Uniunii Europene și a proiectelor europene. Nu vreau să renunț la acest lucru, vreau să cultiv materia primă pe care o avem. Iată de ce. Vreau să fiu precaut atunci când vreau să îi conving pe cetățeni cu argumente uh, semnificative mai degrabă de a, decât de a vorbi de uh, condițiile impuse de Europa. Iată de ce am cerut șefilor de guvern ale altor state membre să aibă aceeași abordare față de această construcție cheie comună. În acest moment, Italia, domnule președinte, onorați membri ai Parlamentului, Italia este angajată pe o Uh, cale uh, spinoasă, aceea de a ieși din criză. Cred că încet, dar sigur, noi reușim să scoatem țara din uh, orele întunecate pe care, prin care am trecut. Ca o, un focar de boală care se poate răspândi în Europa. Facem toate eforturile necesare din punct de vedere al consolidării bugetare și al reformelor structurale. Vreau să vă reamintesc că angajamentele pe care ni le-am asumat uh, vara trecută și pe care și le-a asumat uh, uh, Silvio Berlusconi, angajamentul de a veghea ca până în 2013 să existe un buget echilibrat uh, în Italia, deci un angajament care a fost asumat în locul unei urgențe. Noi am respectat acest lucru și nu am cerut să fie schimbat acest angajament, chiar dacă lucrurile sunt foarte dure. Și chiar dacă asta înseamnă că va trebui să plătim cam 5% în, în dobânzi. Suntem angajați să echilibrăm contabilitatea Italiei cât se poate de curând. cu uh, o înțelegere care există între Parlament uh, și Guvern uh, Uh, în Italia, o relație neobișnuită, ne-am angajat să continuăm reformele structurale pe care le considerăm necesare. Desigur, Italia, pe măsură ce își dezvăluie această poziție, și trebuie să vă spun că avem foarte multe de făcut, dar sunt foarte încurajat de ceea ce s-a întâmplat până acum. Italia, care se va afla la sfârșitul acestui efort, nu va fi transpus uh, în mod pasiv liniile directoare ale Uniunii Europene. Italia dorește să fie o forță motrice de bază în uh, elaborarea acestor linii directoare. Vrem să jucăm rolul pe care trebuie să-l aibă o țară fondatoare uh, a Uniunii Europene și cu una dintre cele mai mari economii din zona euro. În acest uh, spirit am fost uh, încântat să accept uh, invitația pe care mi-a făcut-o cancelarul german și președintele francez să lucrăm împreună. La toate întâlnirile am evidențiat contribuția pe care Italia dorește să o facă, și anume să ne axăm pe metoda comunitară și să recunoaștem prioritatea instituțiilor europene. Vrem să explorăm toate căile pentru a construi punți mai degrabă decât de a mări decalajele, în special pentru țările care nu se află acum în zona euro și în mod deosebit pentru acele state membre care au spus că nu, vor, nu doresc să fie vreodată membre ale zonei euro. Cred că este important ca Uniunea Europeană să dea dovadă de incluziune și nu să excludă. Domnule președinte, dată fiind uh, tema concretă, criza economică, uh, dezvoltarea și uh, ocuparea forței de muncă, dați-mi voie să vă spun care consider că ar fi riscurile în acest proiect european. Moneda euro a fost uh, mișcarea cea mai curajoasă din construcția europeană uh, de astăzi. Dar nu putem să permitem ca aceasta să rupă legăturile dintre europeni. Și acest risc există. Cred și sper că vom fi în măsură să găsim o soluție la criza zonei euro. După părerea mea, cred că trebuie să ne concentrăm eforturile asupra identificării unui spirit comunitar, ideea de a fi parte dintr-un proiect european. Uh, această criză a dus la multe nemulțumiri, la stereotipuri, a divizat europenii ne-a împărțit între state uh, centrale europene și uh, statele aflate la marginea Uniunii Europene. Nu trebuie să mai facem astfel de distinții. Sunt reprezentantul unui stat care, din punct de vedere geografic, este considerat a fi un stat uh, Uh, periferic. Nu am probleme cu conotațiile geografice, asta nu mă neliniștesc. Însă, în același timp, trebuie să notez faptul că statele centrale și Italia a fost un stat central, dacă ne uităm la responsabilități, uh, uh, e vorba aici și de cele mai mari economii, Germania și Franța, de unde și originea Uh, Pactului de Stabilitate și de Creștere, care a limitat uh, aceste posibilități. Italia, la vremea respectivă, avea președinția uh, ECOFIN și aceste țări au preferat să-și exercite influența asupra altor state membre pentru a pune capăt Uh, aplicării mecanismului de sancțiuni. Acest lucru este recunoscut atât de liderii din uh, Germania cât și din Franța. Deci uh, nu vreau să spun nimic rău despre colegii francezi și germani, dar acesta este o realitate. Subminarea credibilității bugetare a provenit din această Uh, parte care a fost uh, forța motrice a disciplinei uh, bugetare. Responsabilității au, le, au fost și la centru și la periferie, pentru că e adevărat că o serie de state de la periferie, inclusiv Italia pe care o reprezint astăzi aici, au fost vinovate de indisciplină bugetară. Dar în Uniunea Europeană nu există oameni buni și oameni răi. Uh, trebuie să ne asumăm răspunderea pentru lucrurile care s-au făcut în trecut și mai ales pentru a construi de acum încolo. Și, în esență, ne-au trebuit opt ani duri în care comisia a fost forța motrice și aș Uh, vrea să subliniez rolul important al uh, Comisiei, dar și al Parlamentului, care a jucat un rol și mai important în ultimii ani. Aceste instituții au parcurs opt ani duri pentru a reconstrui credibilitatea în pactul de stabilitate și creștere și rolul crescând al uh, Parlamentului European, mai ales în raport cu pachetul celor șase. Aceasta a garantat o credibilitate din punct de vedere a disciplinei, uh, chiar mai mare decât prevăzuse inițial Consiliul. De aceea considerăm că, în realitate, în acest moment de răscruce, Parlamentul este vinovat de indisciplină față de uh, partea executivă. Acest Parlament a fost un factor de disciplină grație activității din această structură, Parlamentul. Nu cred că este momentul potrivit în timp de a pune într-un uh, sertar uh, disciplina bugetară pentru că avem un pact de stabilitate. Trebuie să reconciliem cele două instrumente și acest lucru se aplică vieții de zi cu zi a statelor membre. Ieri, uh, guvernul de la Roma a trebuit să ia o hotărâre dură, care nu va fi populară, și anume că nu vom da garanțiile guvernului unui uh, proiect minunat prin care Olimpiada din 2020 s-ar desfășura la Roma. Argumentul nostru și am impresia că opinia publică a înțeles mesajul transmis că centrul atenției pentru Italia astăzi, în interesul nostru și în interesul Europei și apropo, săptămâna trecută la Washington, în Statele Unite, am înțeles cât de importantă este stabilitatea economică pentru uh, economia globală. Deci, în acest moment, fiecare gest care sugerează că uh, nu îți asumi niște responsabilități pentru viitor, nu este binevenit. Au fost evitate responsabilitățile în trecut și în felul ăsta s-a ajuns la poverile de astăzi. Cred că există și vor exista și alte ocazii de evenimente majore pe care să le găzduiască uh, Italia. Am găzduit astfel de uh, evenimente în trecut, uh, culturale, sportive, dar cred și o spun din nou că trebuie să transmitem un mesaj pentru a evidenția faptul că disciplina bugetară nu este un lucru pe care îl lăsăm în urma noastră și pe care nu vrem să îl promovăm în viitor. Domnule președinte, în Consiliul European, Italia se concentrează tot mai mult asupra creșterii. Mai ales pentru că am făcut tot ceea ce trebuie din punct de vedere al disciplinei bugetare și pe 30 ianuarie uh, Consiliul European uh, a stabilit foarte multe repere din punct de vedere al uh, creșterii și acest lucru probabil va fi discutat și din nou pe 1 martie. Sau știu cât de mult se concentrează Parlamentul asupra uh, creșterii. Parlamentul, de pildă, în Consiliul European a realizat necesitatea de a da o prioritate sporită creșterii din punct de vedere al uh, obiectivelor politicilor economice. Și acest lucru este uh, important și aici intervine din nou rolul disciplinei bugetare. Trebuie să ne concentrăm asupra câtorva lucruri. Piața unică are mult potențial din punct de vedere al creșterii. Comisarul Barnier a fost un jucător, un jucător uh, uh, cheie în uh, actul privind piața unică și elaborarea acestuia, care uh, include un potențial uriaș de creștere. Și în Consiliu Italia încearcă să se asigure că uh, vorbele se vor transforma în fapte și că accelerăm ritmul. Liderii statelor membre arată clar că acesta este punctul de interes și anume piața unică să nu fie percepută ca o masă cenușie de uh, reguli și dispoziții. Și noi am cerut ca acest punct de vedere să fie promovat cu mai multă intensitate. Și uh, aici am spus uh, că compactul fiscal este extraordinar. Este extraordinar faptul că am întărit disciplina bugetară, dar N-ar trebui oare să facem mai mult în ceea ce privește integrarea economică, respectând ceea ce am promis în legătură cu piața unică, încercând să avem niște rezultate tangibile? Este adevărat că avem mecanisme incisive uh, când e vorba uh, de sancțiuni, de pildă, pentru a sancționa uh, indisciplina bugetară. Dar au existat astfel de încălcări până acum și durează uneori chiar 5 ani până când se întreprind acțiuni de sancționare. Asta înseamnă, în esență, că nu funcționăm așa cum uh, trebuie. E foarte bine că ne uh, axăm uh, pe Uh, Uniunea Monetară, dar trebuie să ne uh, concentrăm și mai mult asupra Uniunii Economice. Aceasta este fundația, fundamentul pe care s-a construit Uniunea Europeană. De aceea trebuie să ne punem mintea la bătaie și să ne gândim la acest lucru. Uh, o să închei în curând. Știu, domnule președinte, că uh, timpul este raționalizat uh, mai mult decât în orice altă formă de dezbatere din Europa. Um, obligațiunile privind stabilitatea care au fost susținute cu o majoritate covârșitoare în uh, Parlament au fost promovate și de mine în alte cazuri dar nu l-am văzut uh, ca un, uh, uh, potenția, o sursă potențială de indisciplină bugetară. Ele sunt menite să asigure o mai bună integrare pe piața financiară și vă asigur că dacă sunt bine concepute și dacă utilizăm liniile directoare din uh, Cartea Verde a Comisiei și uh, rezoluția Parlamentului pe care ați adoptat-o astăzi, într-adevăr, ele ar putea să contribuie la o mai mare disciplină pe piețele financiare în raport cu bugetele publice. Sunt instrumente care pot să fie puse în aplicare ă, ținând cont de sensibilități. Dacă un stat ă, membru consideră că aceste obligațiuni ar trebui puse în aplicare ceva mai târziu și nu mai devreme, cred că ar trebui să ținem cont de acest lucru. Merită să explorăm această posibilitate. Într-o bună zi vom realiza și acest lucru. Trebuie să ne gândim dacă tratamentul pe care îl acordăm investițiilor publice și private este atât de bun cât ar trebui să fie. Prin pactul fiscal introducem regula de aur. Dar nu-mi place această sintagmă, regula de aur. Este un exemplu important de disciplină, dar, din nou, în cultura economică germană, regula de aur a consfințit faptul că ar putea să existe o datorie de stat, așa încât poți să finanțezi ceea ce este în esență formarea capitalului. Într-o bună zi, Europa, după ce vom fi terminat, finalizat transformările pe care, grație Germaniei, le-am uh, realizat, această mișcare către disciplină, fără a dilua lucrurile, Europa va fi în măsură să uh, exploreze și alte instrumente de creștere potențiale. Un ultim cuvânt, uh, domnule președinte. Am puțin timp la dispoziție, însă aș dori să mă refer la un articol care a apărut în presa franceză, italiană și germană în această dimineață. și uh, împreună cu doamna Sylvie Goulard l-am uh, citit și l-am semnat. Democrația este importantă. Cum reconciliezi democrația și integrarea? Desigur, integrarea Desigur, o cultură insulară profund uh, superficială, numai o asemenea cultură ar putea să considere că deci ar putea să creadă în mod naiv că integrarea înseamnă un suprastat o mare majoritate din Parlamentul European și se corectează, cer scuze, în Parlamentul Italian. Domnule președinte, vă rog să mă iertați dacă m-am lăsat dus uh, de pasiunea, înflăcărarea pentru integrarea europeană. Uh, integrarea europeană nu înseamnă un suprastat sub nicio formă, ci o continuare a principiului subsidiarității și promovare a democrației. Și vedem ce s-ar putea întâmpla dacă unii în anumite state membre au impresia că integrarea are loc în detrimentul democrației. Și consider că mai degrabă decât să inventăm roata, trebuie să lucrăm cu ceea ce avem, cu instituțiile existente. Am auzit că există o instituție aleasă prin vot universal, Parlamentul European. Aceasta are un impact extraordinar asupra viața, vieței comunității. Am fost uh, membru uh, al unei uh, al comisiei și vreau să vă spun că dacă dezvoltăm în continuare rolul și funcțiile Parlamentului European, ar, am face bine să reconciliem elementele la care m-am referit. Sigur, Consiliul este important, este o instituție comunitară, dar, în esență, el reunește la, la, la oaltă statele membre, la fel și Comisia. Toate aceste instituții care au fost aduse uh, la oaltă de George Monet Cred că, cred că am putea ca aceste instituții să fie cât mai bine uh, structurate și să fie la oaltă. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Monti. Domnule prim-ministru, ați citat articolul publicat cu doamna Goulart, colega noastră, astăzi în ziarele din Europa și mulți colegi vă mulțumesc uh, dumneavoastră și doamnei Goulart pentru această tribună, acest articol nu știu, este o coincidență extraordinară că a apărut tocmai astăzi acest uh, articol. Domnule Joseph Daul, domnul Dol, mulțumesc, dragă. Mario Monti, dragi colegi, suntem convinși aici că Europa trebuie să redreseze finanțele publice, să aibă creștere economică ca să se dezvolte. Vreau să vă spun, dragă Mario Monti, că reformele economice pe care le-ați inițiat în țara dumneavoastră sunt un adevărat exemplu pe ambele fronturi. Pe de o parte, Ați uh, continuat multe din reformele începute de guvernul precedent, așa cum ați spus. Pe de altă parte, ați întreprins și modificări, schimbări substanțiale prin liberalizarea anumitor profesii și meterii. Asta este ceva foarte bine pentru că va duce la creșterea economică, la locuri de muncă și la concurență, competitivitate. Mulțumită acestei, uh, acestui gen de flexi securitate, o să puteți să aveți o piață a muncii mai dinamică, dar și mai protejată. Lupta dumneavoastră împotriva fraudei și pentru un sistem fiscal mai transparent este și ea o luptă foarte justă. Asta va reduce povara fiscală din Italia. Grupul nostru susține aceste măsuri care devin exemplare pentru Europa și sper că multe țări uh, vor face același lucru. Pentru creșterea economică este nevoie de o atmosferă, un climat politic favorabile. De asemenea, e nevoie de speranță pentru cetățenii noștri. Nu o falsă speranță care va fi uh, repede uh, uh, respinsă și tratată de realitate, ci o adevărată speranță bazată pe competitivitate, pe reforme necesare și pe o ajustare a nivelului nostru de viață. Italia, ca și alte țări, uh, beneficiază de aceste, această economie reală și plină de potențialități. Domnule Monti, ați început deja să lucrați la acest potențial, ați reușit să, uh, de, să scoateți țara sau să eliminați frânele care o copleșeau și cu siguranță aveți multe de făcut și în continuare. Trebuie să dezvoltăm politici economice, naționale, dar și europene, bazându-se pe resurse subutilizate, să permitem cercetătorilor, dar și multor altor cetățeni europeni, mai ales tinerilor, să își dezvolte potențialul. Aceasta într-un spirit de responsabilitate aceeași responsabilitate, domnule Monti, pe care o dovediți zi de zi în sânul guvernului dumneavoastră. Unii au tentația de a confunda investițiile publice și cheltuielile publice. Dumneavoastră nu ați făcut această greșeală. Este clar că creșterea durabilă este necesară. Fostul președinte al Comisiei, Jacques Delors, spunea că nu putem să ne te îndrăgostești de piața unică. Ieri a fost Sfântul Valentin și știm bine că nici competitivitatea europeană nu poate fi obiectul unei iubiri nebune. În raportul dumneavoastră privind relansarea spațiului economic european, ați găsit soluțiile optime pentru creștere economică și pentru ocupare vorba de o mai bună coordonare fiscală între statele membre, de asemenea despre un nou suflu pentru politicile sociale uh, și de integrare pe piața socială europeană, acea piață unică care de mai bine de 20 de ani, deci din 96 încoace, încă nu a fost desăvârșită. Domnule Monti, ați reamintit lucrul Uh, legate de acel motor franco-german. Eu sunt pentru, însă mi-ar place ca și Germania și alte țări să aibă o voce, să spună ce au de spus, să facă chiar și contrapropuneri. Profit de această ocazie pentru a saluta angajamentul dumneavoastră foarte clar în favoarea metodei uh, comunitare și în favoarea integrării europene. Odată cu Parlamentul European, domnule Monti, Știți bine că metoda interguvernamentală, deci pentru noi Parlamentul ar fi o mare, mare greșeală, o regresie și pentru cetățenii noștri, 500 de milioane. Sper că veți avea toată influența posibilă așa ca până acum, pentru a, a, a vă opune acestei metode interguvernamentale și Parlamentul este alături de dumneavoastră. Parlamentul dorește să se audă un alt glas, o Europa solidară, responsabilă, integrată și politică. Știm ca și că dumneavoastră sunteți un aliat foarte bun. Mulțumesc pentru atenție. Das Wort hat jetzt für die Fraktion der Sozialisten. Vă mulțumesc. În numele socialiștilor și democraților, domnul Svoboda, șase minute. Bun venit! Bun venit, domnule Monti, aici în Parlamentul European, nu doar în numele colegilor noștri din grupul PPE, ați avut un lapsus și ați spus că ați fost ales de Parlamentul European. Încă nu e adevărat, însă noi cu siguranță v-am fi ales după un discurs ca cel de astăzi. Deci să veniți înapoi după ce vă terminați mandatul de premier, să veniți aici pentru că ne dorim un președinte ca dumneavoastră aici. Domnule prim-ministru, așteptările sunt mari, în Italia, dar și în Europa. Nu în rândul celor de aici, din stânga mea, ci în general. Ați vorbit de creștere despre nevoia de a combina creșterea cu disciplina fugetară. aș merge și mai departe și aș spune disciplina fiscală. Aceasta poate fi atinsă mai ușor dacă avem creștere și uh, dacă avem locuri de muncă. Domnule prim-ministru, se fac multe declarații din Italia, din alte țari, însă faptele încă lipsesc, acțiunile. Citez de la summitul de la Cannes, G20, domnul Sarkozy. Se spune acolo, credem că ocuparea trebuie să fie în centrul acțiunilor și poliților pentru a restaura creșterea și încrederea pentru a avea o creștere puternică și echilibrată. Niște vorbe mărețe unde sunt faptele însă. Faptele lipsesc. Ați vorbit despre un instrument, de obligațiunile de stabilitate. Vorbim despre politici de creștere, însă nu avem suficiente acțiuni. Domnule prim-ministru, Europa Socială. Încă o dată citez din declarația de la G20. Recunoaștem importanța de a investi în protecția socială în fiecare țară. Suntem convinși de rolul esențial al dialogului social. Azi dimineața am discutat despre modul în care dialogul social e distrus, de exemplu în Grecia. Am vorbit despre faptul cum Troica interzice dialogul social cu partenerii sociali. Deci pentru noi creșterea, ocuparea și politicile sociale trebuie să fie îmbinate. Următorul lung, impozitele. Pentru Europa Socială, sistemul de impozite trebuie să fie drept și social, trebuie să combatem evaziunea fiscală. Tot la G20 se declara, ne angajăm să protejăm finanțele publice și sistemul global financiar de uh, paradisurile fiscale și uh, jurisdicția corporatistă. Însă nu s-a luat nicio acțiune împotriva paradisurilor fiscale, de exemplu. Ce cred grecii nevinovați când văd că banii bogătașilor se duc în Elveția și în alte locuri neimpozitate, iar ei trebuie să plătească impozite și pe salariile lor deja reduse? E ceva imposibil. Știți că taxa pentru resurse financiare e foarte importantă pentru noi. De multe ori se spune da, trebuie să, ne, să combatem evaziunea fiscală. Însă dacă facem foarte bine lucrurile prin acest taxă de uh, asupra tranzacțiilor financiare, uh, eforturile nu sunt așa mari. Deci se pare că acceptăm existența unor paradisuri fiscale în Bahamas, însă o astfel de taxă pe tranzacțiile financiare nu avem cum să o acceptăm. Domnule Monti, aveți dreptate, trebuie să mergem mai departe. Consolidare fiscală într-o Europa în creștere, însă cu mai mulți șomeri, cu mai puține locuri de muncă, cu un sistem fiscal nedrept. Cum să facem toate acestea? În al doilea rând, ați vorbit despre faptul că instituțiile europene trebuie să contribuie la conceptul de creștere, ca BCE-ul sau BI-ul. În ceea ce privește Banca Europeană de Investiții, de ce nu se acordă mai multe posibilități de credit uh, pentru IMM-uri, de exemplu? Banca Europeană de Investiții poate genera creștere prin acțiunile sale. Iar în ceea ce privește pe domnul Draghi, care este în fruntea BCE-ului și dumnealui poate face o treabă bună. BCE-ul poate să facă tot posibilul pentru a promova locuri de muncă. E nevoie de lichidități pentru a crea locuri de muncă și creștere. Și dacă ne implicăm cu toții, putem avea o poveste de succes. Super Mario, spun unii că sunteți dumneavoastră. Da, sper să aibă dreptate și să fiți chiar Super Mario. Acum, Uniunea democratică și integrarea. Aveți dreptate, integrarea și democrația nu sunt în contradicție. Însă nu doar Consiliul înseamnă democrație pentru noi. Multe, multe țări, membre ale Consiliului, vor să recâștige puterea. Mulți ne întreabă care e rolul Parlamentului în procesul democratic. Știu că tratatul de la Lisabona n-a fost pe placul multor șefi de stat și de guvern. Însă prin concepția dumneavoastră de democrație, veți sprijini această idee ca Parlamentul European să participe din ce în ce mai mult la acest joc democratic și să nu se întâmple ce s-a întâmplat cu acel tratat fiscal când am fost oarecum implicați în dezbatere la sfârșitul acesteia și nu mai puteam face nimic. Și nu doar cu Comisia trebuie să vorbim despre democrație. Gândiți-vă că în Grecia, de exemplu, reprezentanții troicăi agravează situația în loc să ușureze lucrurile. Da, avem nevoie de responsabilitate fiscală și creștere, nu doar de o singură fațetă și anume ă, stabilitatea. Domnule prim-ministru, ne bucură într-adevăr faptul că sunteți aici. Dumneavoastră vă luptați din răsputeri să avem o Italie și o Europa puternică și da, aveți dreptate, avem nevoie de o Italie puternică, democratică, sigură din punct de vedere economică, cu ocupare de plină și cu politici sociale. E sarcina dumneavoastră și suntem siguri că veți fi la înălțimea ei. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Pentru liberali, colegul Verhofstadt. Dragă coleg, dragă domnule Mario Monti, ne bucură că ați devenit uh, președintele Consiliului de Ministri al, Rebu- al Republicii Italiane. Cred că desfășurați o activitate impresionantă în numai câteva săptămâni ați reușit să puneți pe roate Italia cu reforme structurale profunde, absolut necesare pentru Italia, dar și pentru Europa. În sfârșit, avem printre noi, la Consiliul European, un adevărat federalist. Dragi colegi, No, no. no, I'm more specialized to talk about Italian wine than about Italian. Nu pot să vorbesc mai mult decât despre vin italian în limba italiană. Așadar, continuă vorbitorul. Drag domnule prim-ministru, domnule Mario Monti, cred că astăzi e nevoie de sprijinul Parlamentului și al Consiliului, dar de un sprijin uh, foarte profund un suport total, global și aceasta pentru a reduce rata dobânzii pentru toată lumea în Europa. Astăzi, rata dobânzii este foarte diferită între Italia și Germania, de la simplu la triplu. Italia plătește mult mai mult, 7% față de Germania. 1,9. Nu putem să continuăm în acest sens în timpuri de criză și trebuie să nu uităm că uh, Germania este un aliant prețios pentru a crea tocmai de ce avem nevoie și anume de un fond de stabilitate, de creștere și care ar putea să folosească aceste rate ale dobânzii, ale echilibra, nu numai pentru Italia, ci și pentru alte țări din Uniunea Europeană. Vă amintiți, domnule Monti, de rezoluția de acum două săptămâni când acest fond de salvare a fost stabilit și cred că multă lume dorea ca aceasta să intre sau să fie legat de faimosul pachet 2, Tupac, pe care am discutat aici și uh, ar fi bine și îmi doresc ca și Banca Centrală Europeană să continue exact pe același drum cu cel pe care l-ați luat dumneavoastră. Așa cum ați spus și dumneavoastră, uh, și pot să vă spun că mi-a plăcut foarte mult. Uh, deci mă refer aici la acele obligațiuni de stabilitate. Mesajul este următorul nu numai solidaritate, ci un adevărat instrument bun, optim pentru disciplina bugetară atât de necesară. O soluție mai bună, o soluție structurală decât ce avem acum la dispoziție. Pentru că acum ne bazăm numai pe uh, banii de la contribuabili. Astăzi avem probleme cu multe state membre, avem uh, degradarea notelor de către uh, agenții. Poate că mâine chiar și Germania, chiar și Regatul Unit vor, fi, uh, vor avea nota scăzută. Nu, să nu mai vorbim despre țările de, de, de extindere. E nevoie deci de o soluție structurală, bazată nu numai pe banii de la contribuabili și pe instituțiile financiare puse la contribuție, ci pe ceva mult mai structural bazat pe acele obligațiuni de stabilitate. Domnule uh, Monti, Italia nu este Grecia, asta este foarte clar. Grecia are nevoie și ea de reforme structurale, să-și reducă datoria publică enormă, și e nevoie de reformarea, sanarea sistemului politic în această țară. Și ar fi bine ca domnul Modi, după ce își termină treaba în Italia, să se ducă în Grecia, să facă și acolo ce este de făcut și să se ducă în toate țările care au probleme în zona euro. Mulțumesc! Grazie, onorevole Vă mulțumesc, onorevole Verhofstadt. Acum are cuvântul uh, onorevole Harms de la grupul Dei Verdi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule Monti, voi vorbi în germană, totuși. În discursul dumneavoastră nu v-ați referit doar la articolul pe care l-ați uh, cosemnat cu colega noastră, doamna Gular, uh, în discurs ați prezentat clar două aspecte. În primul rând, dumneavoastră sunteți persoana care veți reuși să civilizați politica italiană după o perioadă foarte grea. Și dumneavoastră ne-ați transmis acest semnal puternic. Veți fi acea persoană atât de puternică încât să contribuiți uh, și la civilizarea politicii europene. Și spun asta cu multă seriozitate. Tocmai asta e miza acum. Am ascultat cu mare atenție ceea ce ați spus dumneavoastră, domnule Monti, și pe locuri trebuie să vă spun că m-am gândit că da, sunt de acord cu ce spuneți, însă nu ar putea domnul Monti oare să fie puțin mai clar, să pună exact degetul pe rană, să spună despre ce dificultăți vorbește. Domnul Verhofstadt a menționat cifrele pentru Italia. Italia, Spania, Portugalia, Irlanda. Cel puțin aceste țări sunt printre țările în care populația simte fior pe șirea spinării când vede ce se întâmplă în Grecia. Întotdeauna spunem, Portugalia e diferită de Grecia, la fel e și Spania și Irlanda, însă știți că nu noi controlăm această criză. Criza se poate răspândi și asta ați spus-o dumneavoastră cu mult timp în urmă. În sectorul bancar, de pildă, unde dumneavoastră v-ați uh, scuții dinții. Poate că vă pot pune o întrebare la care aștept niște răspunsuri clare. Deci, ca să încep. Când vedem ce se întâmplă în Grecia și când spuneți că avem nevoie de niște politici uh, de incluziune care să mențină Europa Unită, credeți dumneavoastră că actualele politici întreprinse în Grecia se îndreaptă în direcția cea bună? Eu nu sunt sigură că dumneavoastră veți putea răspunde cu da la această întrebare. Nelly Cruz spunea ieri că nu ar fi chiar așa tragic dacă Grecia ar părăsi zona euro. Eu trebuie să vă spun că mi s-a părut o declarație extrem de periculoasă, spusă așa pe un ton banal. Mă întreb cum au reacționat grecii la această declarație. În al doilea rând, ați vorbit despre disciplina bugetară și despre disciplina în, degetar, ă, în general. Deci pentru a face ordine în Italia, credeți că disciplina bugetară poate fi folosită doar pentru a face reduceri? Deoarece ce se întâmplă acum în Grecia e să se facă doar reduceri, pur și simplu. Nu se face acolo o echilibrare a bugetului și nu se uh, încearcă să se obțină o relație echilibrată între venituri și cheltuieli. Nu, pur și simplu se fac reduceri și în ciuda acestor reduceri, majoritatea cetățenilor din țară, mai ales cei nevoiași, văd cum viața le devine din ce în ce mai grea. Asta se întâmplă. Acesta este uh, rezultatul unei crize în această țară. E o situație care nu e viabilă. Și în ceea ce privește eu, puteți să-mi explicați de ce s-a hotărât că anumite bănci sunt prea mari pentru a da faliment și de ce de fiecare dată le tot sprijinim, le tot dăm tot felul de garanții, deși tot vedem că au niște carențe și niște lacune, niște carențe clare. De ce avem mai puțină încredere în țări acum, în această perioadă de criză? Uite că văd că înainte de a ajuta Uh, țările, înainte de a le da fonduri, le punem să respecte tot felul de măsuri, le impunem tot felul de condiții. Deci mă întreb de ce tratăm uh, băncile uh, mult mai bine și de ce nu suntem atât de stricți față de bănci cum suntem față de state. Vorbeați de evaziunea fiscală, de combaterea acestui fenomen. Știu că în Campino de Peță dumneavoastră ați ordonat o anchetă. Felicitări pentru asta, însă sunteți gata să lărgiți această inițiativă la nivel european, de exemplu, pentru a combate evaziunea fiscală? Asta pentru a pune capăt spălării de bani, evaziunii fiscale. Vorbim aici de 300 de miliarde de euro anual, bani care uh, ne scapă practic printre degete. Vă mulțumesc pentru răbdare, domnule Schulz. Încă o întrebare pentru domnul Monti, încă o propoziție, dacă îmi permiteți să o închei. Atunci când vorbim despre țările aflate în criză, Dumneavoastră sunteți o persoană care sunteți respectat peste tot în Europa și dat fiind că sunteți, ați fost și comisar, aveți o responsabilitate deosebită în ceea ce privește viitorul relațiilor dintre țările aflate în criză și cele care încă nu au intrat în criză. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc! Acum, pentru grupul ECR, domnul Kellenen. Mulțumesc, domnule președinte, Monty Python, un Monty la fel de faimos, spune că trebuie totdeauna să vezi partea frumoasă a vieții. Multe lucruri sunt, stau prost cu economia, însă sunt și vești bune pentru Italia, demne de optimism. Și sunt de acord cu domnul Verhofstadt, pentru că, din fericire, Italia nu este Grecia. Totuși, problema este cu fondurile publice, cu trecerea de la, uh, de la profit la deficit public în câteva zeci de ani. Este bine că piețele vă respectă, băncile vă respectă, domnule Monti. Obligațiunile la zece ani se, port, se poartă foarte bine, mulțumită reformelor și acțiunilor, mai ales ale BCE-ului, care vă acordă un timp suplimentar. Consolidarea fiscală și economia, reforma acesteia pot să vă ajute în Italia, dar în Grecia nu mai merge treaba. Este clar că ne îndreptăm spre un faliment uh, grec care poate fi imputat poate Angelei Merkel, dar cel puțin există alte opțiuni pentru zona euro. Consolidarea uh, zonei euro ne va aduce la o consolidare și va ușura lucrurile într-o criză economică. Bineînțeles că noi ne dorim creștere, și toată lumea dorește această creștere și ocupare, însă haideți să fim cinstiți, toată lumea a eșuat până acum pentru că ne uh, concentrăm mai mult pe sloganuri și pe gestică decât pe programe și nu știu cât de mult pot să facă politicienii într-o atmosferă birocratică, birocratică pe care cetățenii nu apreciază. Bineînțeles că în rapoartele economice recente au fost într-adevăr puse pra uh, practică. Și mă bucur că Mario Monti este un campion al pieței unice, pieței interne. Marea problemă în Europa este competitivitatea care poate să fie subminată de concentrarea pe liberalizare și globalizare. E nevoie de o politică europeană care să poată să salveze uh, economiile. Asta înseamnă piața unică pe tot cuprinsul Europei. Nu înseamnă mai multă armonizare, nu mai multe reglementări și legi și birocrație și nu mai multă Europa, ci o mai bună Europa, o Europa a liberalizării și a competiției, concurenței. Domnule Monti, ca prim-ministru al Italiei. Ați vorbit despre democrație. Da, conform sistemului italian, sunteți ales de către Parlamentul italian și ați avut ocazia să expuneți această viziune a economiei reformate și a liberalizării, nu numai pentru Europa, ci și pentru toată Europa, pentru to- Italia, pentru toată Europa. Dacă doriți, veți reuși și vă vom sprijini. Vă mulțumesc. Herr Kellenen, das Wort hat jetzt für die GUE fracție. Mulțumesc și acum în uh, numele uh, uh, GUE dau cuvântul lui Patrick Leric. Încă o dată cu această dezbatere încercăm să camuflăm uh, absurdul care poate să conducă la haos și la ostilitate din partea poporului. Nu ați pronunțat acest cuvânt, domnule Monti. Ați vorbit de disciplină, însă disciplina este întotdeauna pentru popoare, nu pentru finanțiști, ca și în Grecia și în alte țări. Austeritatea se dovedește a fi o, o travă ea nu permite nici reechilibrarea conturilor publice, nici relansarea economică, pentru că ea sacrifică salariile, protecția socială, munca și bunăstarea oamenilor. Ne-ați vorbit îndelung de democrație, dar de ce democrație vorbim? Când dumneavoastră, domnule Monti, distrugeți codul muncii italian, ce democrație atunci când pactul Europlus se cere să nu negociem uh, convențiile pe Uh, ramură. Ce democrație când o troica de oameni uh, nealeasă conduce? Ce democrație în care nu găsim decât uh, sancțiuni și acționare în justiție pentru unii. Ce democrație, domnule Monti? Acestea nu sunt tratatele care se fac astăzi pentru creștere și pentru ocuparea forței de muncă. Și în numele GUE vă facem câteva propuneri pentru această creștere și ocupare. Instituirea unui salariu minim european și a unui venit minim, așa cum a fost votat de Parlament. Apărarea uh, securității sociale uh, publice, cu crearea unui sistem de asigurări sociale profesionale în Europa sfârșitul dumpingului social și fiscal, impunerea capitalului la același nivel ca uh, cel al muncii. O adevărată taxă pe tranzacțiile financiare, o alianță europeană împotriva schimburilor inegale cu instaurarea vizei de protecție la frontiere în funcție de progresele sociale și de mediu. Un program de activități uh, ample și crearea unei noi politici uh, agricole, dezvoltarea uh, cercetării și educației toate acestea ar fi posibile cu crearea unui fond de dezvoltare uman, social și ecologic care să existe și cu instituirea unui mecanism de stabilitate în legătură cu Banca Centrală Europeană care trebuie să poată să cumpere totul la nivelul uh, datoriilor țărilor în dificultate și să dea credite de 1% direct statelor. Și nu, să nu-mi răspundeți, domnule președinte al Consiliului, că tratatele vă interzic să faceți acest lucru pentru că sunteți pe cale de a le schimba pe spinarea oamenilor contra oamenilor și împotriva democrației. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Domnule Leiaric, are cuvântul domnul Speroni în numele EFD. Președinte Monti, le indubbiamente una grande competență. Domnule președinte Monti, dumneavoastră cu siguranță uh, aveți o competență în domeniul financiar uh, foarte ridicată pe care ați obținut-o în, uh, în domeniul academic și, bineînțeles, nu este de un, de, o întâmplare faptul că de curând ați fost la Wall Street și v-ați întâlnit cu reprezentanții sectorului financiar care spun cetățenilor că toți cetățenii uh, Uniunii Europene și mai ales cei din zona euro, euro uh, trebuie să uh, sufere de pe urma austerității. Cred că aici v-ați întâlnit complicii. Dumneavoastră ați fost comisar la un moment dat și aveți o anumită idee despre situația economică a Uniunii Europene. Sunteți de partea patronatelor întotdeauna. Nu ați fost ales niciodată, dar acum sunteți la vârful unei, unui guvern și sunteți sprijinit de lumea financiară internațională. Care este viziunea dumneavoastră cu privire la Europa? Cred că este una pe care noi nu o împărtășim. Mă gândesc la Giorgio Napolitano care v-a protejat. Spuneți că singur nu veți, ve, veți putea ieși din criză, că nu vom putea ieși din criză. Însă nu vor fi cei ca dumneavoastră cei care ne vor Uh, scoate din criză. Există însă Elveția, Norvegia, Canada, Australia, țări cu democrații occidentale, cu o tradiție în acest sens, ai căror cetățeni trăiesc bine mersi și au o economie fără zona euro și fără euro și este mult, sunt într-o situație mult mai bună decât noi. Vă mulțumim, domnule Speroni. Mulțumim, domnule Speroni. Cohn-Bendit. Domnule Cohn-Bendit, mulțumim. Are cuvântul acum domnul Gölnisch. Leider für eine Minute 30 Sekunden, Herr Gölnisch. Un minut și jumătate, din păcate, domnule Gölnisch. Monsieur le Président, Domnule președinte al Consiliului, foarte multă lume salută rapiditatea acțiunilor dumneavoastră, un plan de austeritate care să satisfacă toate exigențele compatrioților dumneavoastră și foști colegi de la Goldman Sachs, de la domnul Draghi, care este președintele Băncii Centrale Europene în prezent, un plan de liberalizare și de reforme aprofundate ale pieței muncii sub numele de creștere, dar care este de fapt un plan de regresiune socială, de regres. Vă felicităm, dar mă întreb dacă chiar dați dovadă de curaj atunci când, în momentul în care ați fost numit președinte al Consiliului, continuați să uh, exercitați niște responsabilități ca și în trecut, fără a trebui însă să vă prezentați la uh, un sufragiu, să vreți să fiți uh, supuși unui vot. Până în prezent ați fost pur și simplu numit, ordonat cavaler între ghilimele de niște cercuri orcurte, oculte, îmi cer scuze. Mi se pare că legitimitatea dumneavoastră democratică este pusă sub semnul întrebării, chiar dacă beneficiază de o majoritate parlamentară. Intrați într-o Europa integrată, dar care respectă subsidiaritatea, iar colegii mei v-au răspuns, domnul Zvoboda, care este austriac, domnul Verhofstadt din partea uh, ALDE, care este flamand, ei bine, v-au răspuns în limba engleză. Deși avem un serviciu de interpretariat, însă acești colegi au au renunțat la limba lor maternă pentru a vorbi uh, în limba lui Big Brother, care nu este deloc limba patrioților britanici care se află alături de mine. Are cuvântul acum în numele Comisiei domnul Șefcovici. Mulțumesc, domnule președinte, domnule prim-ministru, stimați membri. Italia a intrat în criză într-o poziție vulnerabilă din cauza uh, datoriei mari și a creșterii economice încete. Însă de la bun început, guvernul prim-ministrului Monti a arătat hotărâre în adoptarea de soluții și a adoptat o serie întreagă de măsuri importante. În decembrie a adoptat un nou pachet de austeritate care va ajuta la, redu- va, uh, la consolidarea uh, finanțelor Italiei. Deja se vor face mari economii până în 2013 și datoria va fi în scădere. Vara trecută și în ultimele săptămâni s-au luat o serie întreagă de măsuri structurale cu privire la taxare, pensie, concurență, uh, domeniul afacerilor și eficiența administrației publice. Măsurile cele mai recente au fost de, administrativă, de simplificare administrativă și cu siguranță vor uh, uh, contribui la, o mai bun, la un mai bun mediu al afacerilor și la creștere economică. Pentru a trage o concluzie, Comisia salută acțiunile decisive și hotărâte luate de, de guvernul italian și sprijină acest guvern așa cum acesta va consideri, considera necesar. Se va combate șomajul în rândul uh, tinerilor prin crearea unei echipe de acțiune în acest sens. Domnule prim-ministru, după cum ați văzut, aveți sprijin în Parlamentul European. Știu că aveți mulți uh, prieteni uh, și mulți și în rândul comisiei. Și în numele comisiei aș dori să vă spun că vă urăm dumneavoastră în mod personal și profesional și întregii, uh, întregului dumneavoastră guvern vă urăm mult sub, succes. Mulțumim, domnule Șefcovici. Îi dau cuvântul acum domnului Monti. Mulțumesc domnule președinte. Așa cum uh, ați văzut în uh, prima mea intervenție, am uh, vorbit cam mult. Ca urmare, voi fi foarte succint acum în concluzie și mă voi opri la mulțumirile pe care trebuie să vi le adresez dumneavoastră, domnule președinte, precum și domnilor deputați care au dorit să Uh, își arate sprijinul față de țara mea, uh, față de guvernul pe care am onoarea să-l conduc. Aceste cuvinte, aceste sentimente, aceste acțiuni ne încurajează pe noi cei care încercăm să ajutăm Italia și să o facem să joace un rol important în politica europeană. Îi mulțumesc și domnului comisar pentru afirmațiile sale. Nu voi răspunde decât la două uh, aspecte și îmi rezerv posibilitatea de a putea analiza mai îndeaproape în uh, textul transcris al acestor intervenții, având în vedere complexitatea filozofică a discursului domnului Speroni, care mulțumesc de altfel din toată inima. Cele două puncte la care aș dori să răspund sunt uh, foarte uh, succinte. Primul punct se referă la observația ridicată de domnul Goldniș. Domnul prim-ministru continuă franceză, nu pot să laud, dacă acesta este termenul corect, uh, nu pot să mă laud cu o legitimitate democratică electorală, dar vă asigură că spre deosebire de dumneavoastră, domnule, și de alții, nu am, nici nu am candidat la această legitimitate. Mi s-a cerut să ocup acest post, un post pe care îl consider uh, pasionant, deși nu este ceva ce aș vrea să fac eu uh, de la sine. Uh, Însă, dacă vi se cere și dumneavoastră să interveniți într-un moment dificil în conducerea guvernului țării dumneavoastră, e bine, poate că dumneavoastră ați fi refuzat, ați fi spus că ați accepta numai dacă ați avea și legitimitatea democratică? Și acum îi doresc să mulțumesc și celorlalți colegi uh, pentru aceste aplauze care îmi dau așa un sentiment de, de uh, convivialitate. Doamna Ans, lărgind puțin tema privind situația din Grecia, au fost ridicate niște comentarii foarte importante. Cu toții ne-am gândit uh, foarte mult la Grecia și trebuie să notați că sunt unul dintre uh, cei mai în vârstă printre dumneavoastră și uh, m-am gândit și la perspectivele istorice, m-am gândit la mm, duritatea cu care este tratată Grecia astăzi, lucru care ne poate face să ne gândim că este exagerat. Însă v-aș uh, ruga să nu uitați că politica greacă timp de multe timp de mulți ani, și vă spun asta cu titlul de observator și cu toată modestia, a fost un inventar perfect al celor mai proaste politici din țările noastre. De altfel, această temă a fost tratată foarte succint în articolul pe care l-am citat, atunci când se spune că în Europa astăzi democrația funcționează la nivel național, dar nu încă și la nivel european, de fapt dezmințirea ar trebui să fie dublă, pentru că ne aflăm aici în incinta democrației europene și nu uh, vrem să luăm uh, exemplul unor democrații care funcționează bine. Uh, deci nu putem spune că Grecia este un astfel de exemplu sau alte țări care se bazează pe corupție, pe nepotism, pe lipsa concurenței, pe licitații și achiziții publice falsificate, pe fraudă fiscală. Uh, din acest punct de vedere, chiar dacă putem considera că austeritatea uh, de care, spre care suntem împinși din punct de vedere al disciplinei bugetare ar fi excesivă, Chiar dacă eu însumi critic anumite măsuri excesive, cred că acea cultură a stabilității inventată în Germania, pe care am absorbit-o cu toții odată cu moneda euro și cu tratatul de la Maastricht, are avantajul de a trata cu mai mare seriozitate activitatea politică din diferitele țări, pentru că era mult prea ușor în trecut să acceptăm orice uh, cerere, orice solicitare, să acumulăm cheltuieli și deficit public în uh, detrimentul generațiilor viitoare și deci în dezavantajul propriei noastre țări. Europa tinde către un moment de echilibru. Poate că în prezent uh, uh, tendința este prea accentuată către austeritate, însă în calitate de italian trebuie să spun că este totuși bine că există această tendință și că acest fenomen are loc. Este bine că unele țări uh, sunt în sfârșit supuse unei discipline riguroase. Mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, domnule prim-ministru. Dezbaterea pe acest punct se încheie aici.